cineva? Nu? Atunci mandatul este confirmat. Grupul Socialiștilor și Democraților a solicitat ca doamna Magdalena Alvarez să fie înlocuită de domnul Alvarez în delegația uh, UE Rusia. Există obiecții? Se pare că nu, atunci se confirmă și această numire. Er Poziția Consiliului din prima lectură și